Uh, a lot of votes, so thank you very much for this very quick and precise um, uh, work. Um, I first would like to announce uh, the result of the votes. I have to do this. Dragi colegi, acum vom... Doamnelor și domnilor, va dura un pic de timp, dar eu o să încerc să fiu cât mai uh, succintă. Să începem cu compromisul 1. Adoptat Blocul 1 adoptat, blocul 2 adoptat, blocul 3 adoptat, amendamentul 7, prima parte adoptată, a doua parte respinsă. Amendamentul 8 adoptat, amendamentul 10 adoptat, amendamentul 11 adoptat, amendamentul 15 adoptat, amendamentul uh, 18 adoptat, amendamentul 19 adoptat, amendamentul 22 adoptat, amendamentul 25 adoptat, Amendamentul 30 adoptat, amendamentul 31 adoptat, 33 adoptat, amendamentul 35 adoptat, amendamentul 36 adoptat, amendamentul 37 adoptat, amendamentul 39 respins, amendamentul 50 adoptat, amendamentul 59 adoptat, amendamentul 62 adoptat, amendamentul 63 adoptat, amendul 64 adoptat, amendamentul 65 adoptat, amendamentul 68 adoptat, amendamentul 69 adoptat, amendamentul 70 respins, amendamentul 71 adoptat, 72 respins, 73 adoptat, 74 respins, 76 adoptat, 70, nu, 82 adoptat, 83 adoptat, 87 adoptat, 90 adoptat, 92 respins, 95 adoptat, 96 adoptat, 100 adoptat, 102 adoptat, 103 adoptat, Amendamentul 104 respins. Amendamentul 105 respins. 106 adoptat. 107 adoptat. 108 respins. 110 adoptat. 112 respins. 113 adoptat. 114 adoptat. 118 adoptat, 121 adoptat, 123 adoptat, 131 adoptat, 136 adoptat, 140 adoptat, 141 adoptat, 142 adoptat, 146 adoptat, Iată, acestea au fost rezultatele votului cu privire la proiectul de raport cu privire la protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, combaterea fraudei, raport anual pentru anul 2018, raportor Joachim Kuhs. Mulțumesc tuturor raportorilor și raportorilor din umbră și acum Așa cum, pentru că am anunțat rezultatele primei sesiuni de vot, haideți să vă explic cum se va desfășura a doua sesiune de vot și vă rog frumos să vă asigurați că ați scos la imprimantă fișa de vot necesară. Eu am citit regulile deja de dimineață. Deci, a doua sesiune de vot va fi de la 17.30 până la 18.30 și după ce votul este deschis, reuniunea se suspendă și dumneavoastră va trebui să vă transmiteți foaia de vot pentru votul final la proiectul de rezoluție, astfel amendat, raportul PIF. Aveți o fișă de vot pentru votul final, pentru uh, rezoluția PIF, astfel amendată. Vă rog frumos să vă completați numele și votul pentru, împotrivă sau abținere, pe lista de vot. Semnați declarația solemnă cu privire la lista de vot, scanați-o sau faceți o poză, trimiteți versiunea scanată sau poza a fișei de vot uh, semnate și lista de votare înspre cont vote at europarl.europa.eu aceste voturi trebuie transmise după ce se declară deschis votul și nu mai târziu de orele 18.30, când sesiunea de vot se va închide. De îndată ce votul va fi deschis, veți primi și dumneavoastră un e-mail care confirmă asta, și anume că votul s-a deschis. Membrii care sunt de față în uh, sală, cum este colegul Peters, uh, sunt rugați să transmită și ei poza sau versiunea scanată a foii de votare prin e-mail, după cum spuneam. Și apoi, sesiunea de vot se închide la 18.30, iar secretariatul va începe să numere voturile. Rezultatele finale vor fi anunțate într-o comunicare scrisă prin e-mail, iar verificarea quorumului și deschiderea procedurii de vot în remote – se face astfel. Începem cu verificarea quorumului, așa cum s-a întâmplat uh, pentru prima sesiune de votare azi dimineață. Prin urmare, aș dori să-i rog pe membrii care votează astăzi să solicite intervenția apăsând pe butonul Raise Hand, ridicarea mâinii, pe software-ul de participare la distanță. Această solicitare ne va permite să verificăm că se întrunește un număr minim necesar pentru a putea purcede la vot avem nevoie de cel puțin opt membri. Prin urmare, vă rog foarte tare să apăsați pe buton un număr mai mare de opt colegi. Ah, I see that we already reached the a, văd că deja avem quorum. Mulțumesc foarte mult tuturor colegilor care mă ajută să duc la bun sfârșit această procedură. Am verificat quorumul acum și putem să trecem la vot. Votul este acum deschis. Nu uitați, pentru această a doua sesiune de votare finală avem timp până la 18.30 ca să transmitem votul. Rezultatul final va fi, public, va fi comunicat prin e-mail. Deschid votul acum, închid reuniunea și mulțumesc pentru buna cooperare și îmi cer încă o dată scuze pentru problemele tehnice pe care le-am avut la coordonatori astăzi și să sperăm că data viitoare facilitățile tehnice vor funcționa mai bine. Sunt deosebit de recunoscătoare tuturor colegilor care participă la distanță uh, la reuniunile noastre cont. Mulțumesc, sănătate tuturor și ne revedem la finele lui mai sau început de iunie. Reuniunea se închide.